Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας. Doamnelor și domnilor, vă rog să aveți bunăvoința să vă așezați ca să putem să începem votul. Yeah. Domnule, domnul Salafranca a cerut cuvântul. Aveți cuvântul. Your micro, please. Eh, quisiera, quisiera recordar a la Cámara, señora Presidenta, Aș dori să reamintesc colegilor, doamnă președinte, că în luna aprilie grupul meu politic a cerut ca Așadar, dați-mi voie să vă reamintesc că în aprilie grupul meu politic a cerut ca în această sesiune să nu ne dezbatem, să nu dezbatem votul privind rezoluția noastră asupra Uh, baze de la Guantanamo, dat fiind uh, atacul terorist de la Boston. Domnul Svoboda a insistat însă să avem uh, un vot acum și dezbaterea să aibă loc mai târziu. Conform articolului 2 din regulament, doamnă președinte, aș vrea să cer încă o dată ca să nu avem această dezbatere, ci doar să votăm rezoluția mâine, rezoluția privind Guantanamo. Eh, eh, Domnule Salafranca, dați-mi voie să vă informez că pe baza regulilor noastre, grupul noastră politic are nevoie acum să îi facă o cerere scrisă președintelui în acest sens ca să se poată face o declarație la ora 3 uh, în această după-amiază și ca mâine să poată avea loc, loc votul. Deci trebuie să faceți o declarație scrisă. Acum, dragi colegi, haideți să trecem la primul punct de pe ordinea de zi. A, ah, ba nu, domnul Galedo, mă scuzați, aveți cuvântul. Nu, mă scuzați, doamna de Kaiser. Da, doamnă președinte, vreau să spun că suntem de acord, că grupul meu este complet de acord cu domnul Salafranca pe această chestiune. Deci nu mai votăm, atât. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna de Kaiser, foarte bine. Dragi colegi, primul punct pe ordinea de zi uh, pentru vot este recomandarea domnului uh, DAF privind